So, dear colleagues, I... Dragi colegi, cred că suntem gata să începem după masa de lucru. Vă rog să ocupați locurile dumneavoastră. Așa da. o să vorbesc acum limba mea maternă, Dragi colegi și colegi, ați primit deja prin e-mail, ați fost deja informați de mai devreme că nu am terminat încă cu număratul voturilor pentru că au fost foarte multe amendamente, mai ales în ceea ce privește strategia silvică, iată de ce vă propun acum să modificăm un pic ordinea de zi și să discutăm acum despre uh, regulamentul cu dispoziții tranzitorii, iar după aceea, odată ce vom avea rezultatele, să trecem la votul final. Vă voi explica procedura în vederea acestui vot final. După care trecem la vot, bineînțeles. Vom lăsa suficient timp la dispoziție astfel încât toată lumea să poată vota în mod corespunzător. Toată lumea de acord? Există obiecții? Se pare că nu există obiecții. Atunci trecem în acest caz la punctul 13 de pe ordinea de zi, la, dispozițiile, la regulamentul cu dispoziții tranzitorii. După cum știți, ajunsesem la un acord pe 30 iunie cu președinția croată între timp și la nivelul Consiliului avem CFM, negocierile cu Parlamentul continuă și i-aș, aș ruga acum pe colega Katainen să ne pună la curent referitor la situația actuală, referitor la punctele care mai trebuie clarificate referitor la CFM la ora actuală. Colega Katainen are cuvântul. și Este conectată? Da, se pare că e conectată. Yes, I am here. Yeah. Da, sunt aici, spune doamna Katainen, aveți cuvântul, spune domnul președinte. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Așa după cum bine știți, ne-am întâlnit uh, în cadrul celor de-al treilea trialog cu președinția croată în ceea ce privește al patrulea regulament. Acolo s-au abordat principalele puncte de interes. Parlamentul nostru trebuie să-și dea acordul pentru CFM-ul. Calendarul încă este neclar, însă totuși pe 18 septembrie a programat următorul trilog din punct de vedere procedural, chiar dacă noi vrem să finalizăm acest dosar, nu putem să facem nimic până nu Parlamentul nu aprobă pachetul de relansare, recovery package. Lucrăm cât mai uh, mult posibil acum pentru că e nevoie de această legislație pentru agricultorii noștri. Ei au nevoie de certitudini pentru viitor în următoarea perioadă. Ce mai e de făcut cu uh, președinția germană? Trebuie spus că în tot ce privește marketingul am făcut uh, mari progrese. Cifrele au fost uh, convenite și e vorba de perioada de tranziție finanțată cu 7,5 miliarde din pachetul de relansare economică. Bineînțeles că ne-am dorit ca Comisia să confirme aceste cifre, dar avem nevoie, în primul rând, de aprobarea Parlamentului. Dragi colegi, această comisie și deputații noștri, sectorul agricol, au spus foarte clar că este foarte important ca următoarea finanțare de relansare economică să fie la dispoziție în 2021-2022, având în vedere impactul politic, economic Uh, pe care l-a avut uh, pandemia COVID uh, în cadrul agriculturii și, în general, în sectorul agroalimentar. Situația se degradează pe zi ce trece. Trebuie neapărat să dăm un răspuns acestor probleme și să relansăm sectorul. Ca și raportor, eu doresc ca avem Uh, aceste sume uh, care să fie prelungite pe, în cadrul pilonului de tranziție. Cel puțin 30% măsuri de mediu și ecologice care se potrivesc cu ceea ce se țintește în pachetul de relansare economică. Mă bucur foarte mult că Comisia, în documentul său 84, care vizează pachetul de relansare, ne confirmă acest lucru. Uh, și de asemenea ă, ă, vorbește despre o perioadă de tranziție de 2 ani. Asta este foarte important. Acum trebuie să vedem ce soluții se vor găsi pentru că aceste fonduri chiar să ajungă la destinatari. Există mai multe alternative discutate actualmente cu ă, președinția germană și bineînțeles că și serviciile juridice de la principalele instituții pot să și o vor face, vor coopera. Credem că această nouă generație de legislație, de relansare și de plafonare în perioada de tranziție va fi ceva foarte important. Trebuie ca articolele uh, respective să fie modificate ca atare. Conținutul nu se schimbă. În acest sens, banii sunt imediat la dispoziția fermierilor, iar legislația este în continuare aplicabilă. Sperăm că Comisia va fi și ea uh, flexibil, având în vedere uh, noile angajamente. Bineînțeles, având în vedere caracterul tehnic și procedural al dosarului, importanța acestuia, așteptăm bineînțeles, cu nerăbdare, uh, un aviz din partea serviciului juridic pentru a vedea care este cea mai bună cale de urmat. În concluzie, aproape că am terminat uh, uh, și suntem gata să livrăm această nouă legislație pentru fermieri. Mai rămân probleme de legisla- de juridice de rezolvat, dar, încă o dată, Dorim ca aceste lucruri să fie cuprinse în pachetul de relansare, recovery, package. În sfârșit, vreau să subliniez încă o dată, deci, că pandemia COVID afectează foarte mult sectorul uh, agricol, fermierii noștri, așadar, și ei au nevoie de bani cât mai curând posibil. Vă mulțumesc și sper că îmi veți sprijini raportul. Mulțumesc foarte mult, Elsie Katainen. Ähm, wünsche zu sprechen, als erster Eric Andrieu. În primul rând, Eric Andriu o să vorbească. Și-a dorit să vorbească. Domnule Andreu, să apăsați pe butonul speak, dacă se poate și dacă îl vedeți. Nu vă putem vedea, domnule Andreu. Nu aveți uh, camera video aprinsă? Nein. Go ahead. Yep. Now it's okay. Okay. Thanks. Uh, <coughs> merci, uh, Monsieur le Président. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. În primul rând, sunt un pic surprins pentru că nu trebuia să intervin în, a, în, intervin în această dezbatere cu doamna Katainen. Uh, ci trebuia să vorbesc tocmai despre buget. Uh, în fine, pot să fac o intervenție, deși mă gândeam inițial să vorbesc despre rezerva de criză. În orice caz, vă pot uh, spune poziția mea. Da, domnul președinte, întrerupe, e vorba de un punct abordat mai încolo pe ordinea de zi. Am crezut că ați solicitat acum o intervenție. Nicio problemă. Continuăm și ne vedem mai încolo, spune domnul președinte. Then Herbert Dorfman. Ja, danke sehr und Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc lui Elsie pentru munca extraordinară la unul din cele mai importante, aș spune, dosare de care ne ocupăm la ora actuală. Cred că este foarte important să le oferim agricultorilor noștri siguranța planificării pentru anii viitori. Sper că Comisia să-și dea seama că nu e suficient să avem un an pentru perioada de tranziție, avem nevoie de doi ani. Dispoziția, disponibilitatea 7,5 miliarde de euro este punctul cel mai important pentru anii următori. Este foarte important, după cum și spune Elsie, pe bună dreptate, ca acești bani să fie deja puși la dispoziție în perioada de tranziție. În plus, în regulamentul, trebuie să adoptăm câte poate de repede regulamentul privind dispozițiile tranzitorii, pentru că trebuie să găsim o soluție pentru, aceste 7,5, pentru aceste 7,5 miliarde, dacă reușim, bine, dacă nu. Avem regulamentul de care se ocupă Paolo de Castro. Există foarte multe regiuni, foarte multe state membre care încă trebuie să folosească bani din al doilea pilon și șefii de stat și de guvern au făcut deja propunerea pe care noi trebuie să o votăm, ca anume 3 miliarde să fie adăugate anul viitor, să fie suplimentar la dispoziție. Nu e vorba dar că uh, nu am avea resurse suplimentare pentru anul viitor. Iată de ce este foarte important să avem acest regulament uh, cu dispoziții tranzitorii pentru ca agricultorii să aibă siguranța planificării pentru anul viitor dacă nu avem uh, aceste 7,5 miliarde, putem poate să le obținem prin regulamentul de care se va ocupa Paolo. Mulțumesc, colega Aguilera. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Un salut tuturor uh, celor prezenți la ședință. Vroiam să adaug uh, la cele spuse deja de raportarea noastră, Elsie Katainen, alături de care realizăm o muncă importantă. Grație și capacității ei de a ajunge la un acord cu fiecare dintre noi. Vroiam să abordez două aspecte punctuale, precise. În primul rând, fondul pentru redresare. Cred că trebuie să se cheltuiască imediat în următorii doi ani, după părerea mea, din uh, viitorul CFM, pentru ca zonele rurale să poată dispune de aceste fonduri atât de necesare. Pentru mine, așadar, este absolut important să punem cât se poate de imediat la dispoziție aceste resurse. În continuare, în ceea ce privește procedura, doamna Catania a spus că s-ar putea să fie uh, regulamentul cu dispozițiile tranzitorii sau omnibus. Aș, trebuie să vedem care este uh, cea mai bună posibilitate și cei doi raportori trebuie să se pună de acord între ei. Important este ca regulamentul privind dispozițiile tranzitorii să fie adoptat cât se poate de repede pentru a oferi certitudine juridică și liniște agricultorilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul domnul Amaro. Yes. Dear, <clears throat> dear share, dear colleagues. Domnule președinte, dragi colegi, bună ziua tuturora! Mă bucur foarte mult să mă adresez dumneavoastră acum după vacanța de vară. Dragi colegi, avem nevoie de aceste fonduri de relansare uh, economică cât mai curând posibil, ca și doamna Catania, ca și Clara Aguilera, Consider și eu că e important să aprobăm regulamentul de tranziție cât mai curând posibil. Da, e adevărat, dar tot așa, tot așa de adevărat este faptul că aceste fonduri, da, trebuie să fie la dispoziție cât mai curând posibil și să fie implementat un sistem uh, pe care toată lumea să îl cunoască, să-l înțeleagă bazat pe regulile din pilonul al doilea, în caz contrar, s-ar putea ca să se resimtă că e vorba de măsuri care intervin mult prea târziu. Comisia a analizat nevoile sectorului și poate dacă ar face-o încă și mai serios, ar înțelege urgența de a acestor fonduri. Dacă este juridic posibil, atunci, politic vorbind, nimeni nu va înțelege de ce Parlamentul nu va lupta până la capăt pentru a reuși să uh, avem acești bani cu 2 ani înainte decât data prevăzută la dispoziția fermierilor noștri. Mulțumesc foarte mult, doamna Müller. Mulțumesc foarte mult. Mulțumiri din nou raportoarei, doamna Katainen, pentru munca excelentă și sunt de părere că de la bun început a fost uh, clar aici în Parlament că avem nevoie de o perioadă de 2 ani și mă bucur că Comisia dă dovadă de flexibilitate aici și că s-a urnit un pic. Avem nevoie de mai mult timp pentru a pune în aplicare noile reguli și pentru a pune pe picioare noul sistem PAC. Sprijin propunerea raportoarei noastre și anume de a pune la dispoziție repede banii din fondul de redresare. Știm că aici în Parlament exercităm presiune cu CFM pentru că există o legătură între CFM și planul de redresare. Cred totuși că ar fi uh, mai bine să lăsăm deoparte Um, regulamentul cu dispozițiile tranzitorii și să punem banii la dispoziție cât se poate de repede, pentru că avem nevoie de ei în 2021 și 2022. În plus, avem deja regulile arhicunoscute de la al doilea pilon, care trebuie doar preluate pentru ca fondurile după aceea să fie cheltuite cu obiective țintite specifice. Cred că așa putem veni în ajutorul sectorului, în ajutorul agricultorilor și putem întări spațiul rural. Mulțumesc! Are cuvântul domnul David. Já jsem se původně hlásil s procedurálním připomínkou nebo návrhem. Vreau se abordez un punct de procedură ca și propunere, dar mai încolo vreau să vă spun că sunt de acord cu antevorbitorii mei de până acum. Probabil că, din punct de vedere tehnic, avem uh, uh, o idee diferită de ceea ce s-a sugerat până acum. În orice, caz, în orice caz, ideea este ca fermierii să aibă banii cât mai repede posibil pentru a, a putea să uh, beneficieze deci, de aceștia. Punct de regulament acum, de procedură, mă refer la voturi. E vorba de vot pe un text cu sute de amendamente. Ei bine, nu știu cum se vor evolua rezultatele acestui vot. Trebuie să dăm dovadă de multă intuiție. Trebuie să înțelegem uh, diversele detalii ale propunerii. E vorba de puncte sensibile, cum ar fi schimbările climatice. Cum putem să votăm dacă nu știm ce s-a votat în alte dosare și fără a face o analiză în prealabil. Propun așadar să anulăm acest vot pentru a putea să studiem pe îndelete amendamentele care au fost deja adoptate. Ne întâlnim luni, cred. Putem să votăm și luni, adică luni seară. În orice caz, vreau să abordez acest subiect cu dumneavoastră. <clears throat> Ähm, äh, Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Cred că până acum întotdeauna am procedat în felul următor. Comunicăm rezultatele după care se știe clar ce a trecut, ce amendamente au fost adoptate și ce nu. Aveam o listă de dinainte unde, dacă era nevoie, se introducea un vot cheie pentru a uh, semnaliza că nu se votează în favoarea raportului. Cred că avem suficient timp, avem o oră pentru a vota, încât uh, nu cred că există necesitatea acum de a amâna votul final. Există nevoie de discuție la acest capitol? Văd că nu. Atunci aș uh, merge mai departe ne aflăm la regulamentul privind dispozițiile tranzitorii. Colega Sander. Anne Sander. Oui, merci, merci, monsieur le président. Doamna Sander, mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, dragi colegi, acordul privind CFM-ul uh, a fost atins la Consiliu, la Consiliul European. Uh, noi acum trebuie să ne ratificăm ca și uh, Parlament, iar la nivelul Comisiei trebuie să reluăm uh, discuțiile. Încă o dată insist și eu asupra nevoii pentru această perioadă de tranziție de 2 ani, care este o perioadă mult mai realistă decât ce se propusese uh, prealabil. Vreau să mulțumesc, între altele, doamnei raportor pentru că uh, a realizat o muncă deosebită. În ce privește rezerva de criză, cred că aici trebuie să uh, mai insistăm. E un subiect care mă preocupă foarte mult. Trebuie spus că pe partea bugetară despre ce este vorba? 400 de milioane de euro trebuie să fie puși deoparte în cadrul pilonului 1. Mai mult decât atât, trebuie ca funcționarea acestui mecanism să poată să meargă pe principiul plurii sau multianualității. Deci, doamnă raportor, aș dori să reluăm discuțiile în această optică, chiar dacă ministrii și uh, comisia nu vor fi prea încântați. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen Dank. Ähm, ich muss leider Mulțumesc foarte mult. Trebuie să-i rog pe colegii Cuzmiuc și Iurgen să-și pună măștile. Este obligația mea în calitate de președinte să vă atrag atenția. Colegul Sarvama. Thank you, Chair. Domnul Sarvama, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să spun ceva ce uh, poate e cunoscut de unii, poate chiar de toată lumea, dar poate că asta uh, s-ar putea să ne ajute să înțelegem mai bine poate cele spuse de doamna raportor Katainen. E vorba de considerentul pe care Parlamentul nostru trebuie să-l dea uh, în cadrul procesului de ratificare a CFM-ului. Eu sunt unul dintre raportori și pot să vă spun și de fapt lansez chiar un avertisment uh, astfel încât să se înțeleagă lucrurile cum că nu este deloc realistic să credem că vom aproba acest cadru financiar multianual până la Consiliul European din octombrie. Dincolo de detalii și bineînțeles că ne trebuie și cifrele pentru fondul de tranziție, printre altele. E vorba de o problematică foarte complexă, chiar mult mai mult decât în trecut, pentru că avem planul de relansare și mai avem și acel element de stat de drept care, politic vorbind, ocupă centrul. Și astfel e vorba uh, de planul de relansare, pe de o parte, și pe de altă parte se poate să existe blocaj în ce privește statul de drept. Deci, încă o dată, noi ca Parlament trebuie să înțelegem acest lucru. Ne-am întâlnit de mai multe ori raportorii și vroiam să vă transmit acest lucru în sensul că s-ar putea să nu ajungem la o soluție înainte de sfârșitul acestui an, cumva în ultimul ceas, pe acest dosar. Cele patru grupuri principale, PPS și D, Verzi și Renew, au, președinții acestor grupuri au trimis o scrisoare săptămâna trecută, săptămâna trecută doamnei Angela Merkel și doamnei von der Leyen, spunând foarte clar că dacă nu există o decizie clară între Parlament și Consiliul în ceea ce privește statul de drept și CFM-ul, citez, spun ei în uh, scrisoare că va fi imposibil să existe progrese înregistrate în uh, acest dosar al cadrului financiar multianual. Este pur și simplu o nebunie lucrurile sunt tot mai uh, complicate. La Consiliu se dorește întâi uh, să termine cu CFM-ul și apoi să amâne discuția pe statul de drept, astfel încât noi să fim cumva prinși pe picior greșit, ca și Parlament, dar încă o dată nimeni nu știe cum se va petrece situația. În orice caz, va fi foarte greu și vrem să vă avertizez nici în septembrie și nici în octombrie nu credem că se va debloca ceva. Vom trăi și vom vedea. Vom vedea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Ar trebui să ținem cont de ele în discuția noastră. Domnul Buda. Mulțumesc, sigur că și o felicit raportoarea pentru eforturile făcute. În același timp, suntem cu toții conștienți de faptul că fermierii noștri au nevoie de un răspuns rapid din partea noastră, astfel încât să poată să-și uh, facă un management eficient uh, la nivelul fermelor lor, mai ales în această perioadă extrem de dificilă generată de pandemia uh, în COVID. Aș vrea să întreb raportoarea dacă poate să-mi comunice care este situația privind ajutoarele naționale tranzitorii, dat fiind faptul că în propunerea inițială a comisiei acestea nu erau prinse și uh, noi în parlament am adoptat această posibilitate pentru statele membre tocmai plecând de la această realitate că în unele state sau mă rog peste tot este nevoie ca uh, fermierii să fie sprijiniți și să lăsăm această posibilitate statelor membre să vină cu aceste ajutoare naționale tranzitorii. în același timp legat de ceea ce înseamnă rezerva de criză și eu spun că această rezervă de criză uh, trebuie să fie mobilizată și chiar nu înțeleg de ce consiliul sau miniștrii de resort se opun ca această rezervă de criză să fie mobilizată astfel încât fermierii noștri să beneficieze de un sprijin real din partea uniunii europene. mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai există alte intervenții suplimentare, văd că nu, atunci dau cuvântul înapoi raportoarei. Doamna Catainen, vă rog. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați colegi, pentru sprijinul vostru. Cred că înțelegem în mod asemănător obiectivul, da, trebuie ca acești bani să fie disponibili deja din 2021, de îndată ce se poate și în cuantumul pe care le-ați indicat. Sunt de acord că trebuie să facem ceea ce spunea și doamna Aguilera, și să ținem în vedere faptul că negocierile pe CFM și reforma uh, PAC sunt în curs și că rezerva de criză are de-a face cu amândouă și cunosc foarte bine prioritățile pe care le-a indicat uh, doamna Sanders. E adevărat ce spunea și domnul Sarvaman. Parlamentul uh, trebuie să aibă un cuvânt de spus în acest proces de aprobare al CFM și al Fondului de Redresare, va trebui să găsim pur și simplu o soluție juridică aplicabilă pentru toate acestea și alături de serviciile juridice sunt uh, convinsă că vom reuși. Așa cum spuneați, aveam responsabilitatea de a sprijini fermierii, de a reuși să obținem uh, măsuri de tranziție pentru fondurile în discuție cât mai rapid uh, cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doream de asemenea să dau cuvântul uh, comisiei succint. Ar fi trebuit să fac acest lucru înainte de a da cuvântul colegii Catainer, dar vă rog, aveți cuvântul acum. Yes, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că mi-ai dat uh, cuvântul. N-am prea multe de adăugat. Suntem în asentiment. E nevoie de încă un trialog, așa cum spunea doamna Caitanen, pentru a soluționa toate lucrurile care rămân de soluționat, pentru regulamentul de tranziție, inclusiv ceea ce înseamnă folosirea fondurilor rămase, Next Generation EU, fondul de uh, relansare, noi pentru noi, inclusiv inițiativele care ne vin uh, din partea președinției germane pe tema aceasta. Momentan nu știu cum și ce se va decide la nivelul comisiei. De îndată ce vom ști mai multe, vom comunica, vom asculta cu atenție între timp și vom monitoriza și evoluțiile la nivel de Consiliu. Vom reveni oricum cu precizări odată ce vor fi stabilite datele uh, trialogului 18 septembrie, o dată pe care doamna Cătăinen a menționat. Ar fi poate ambițios din partea noastră să purtăm uh, să, avem în vedere uh, discuțiile de substanțe care se anunță, însă avem la dispoziție o anumită flexibilitate în privința calendarului având în vedere corelația pe care ați făcut-o în privința adoptarea finală a regulamentului tranziție și sentimentul Parlamentului față de CFM. Și o las aici. Mulțumesc. Ehm, Mulțumesc foarte mult. În acest caz, putem considera ca fiind încheiat acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 14. Schimb de opinii cu Comisia referitor la proiectul de buget rectificativ cu numărul 5 și propunerea Comisiei privind mobilizarea marge pentru situații neprevăzute în 2020. Aici, Comisia intenționează să facă un transfer de la rubrica 2 la rubrica 4 avem aici alături de noi pentru a ne da mai multe informații de la Digi Agri pe domnul Heusler, care cred că este alături de noi prin uh, videoconferință pentru a ne prezenta această propunere a comisiei. Vă rog, domnule Heusler, aveți cuvântul. Uh, thank you very much, Chairman. Can you hear me? Mulțumesc mult, domnule președinte. Mă auziți, mă și vedeți, sper. Foarte bine. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Aceste discuții despre bugetul rectificativ au fost adoptate, documentele aferente au fost adoptate înainte de vacanța de vară pentru a se mobiliza finanțări importante sprijinind astfel persoane care fug din calea războiului uh, și uh, primesc azil în Liban, Iordania și Turcia. Comisia a propus 100 de milioane, fond de rezistență pentru aceste comunități și alte 485 de milioane plus 68 de milioane pentru a se asigura continuarea ajutorului umanitar de urgență pentru refugiații din Turcia. În mod normal, aceste măsuri fac parte din Global Europe, din rubrica 4 a bugetului nostru și ar fi trebuit finanțate ca atare pe viitor. Însă, în conformitate cu uh, acordul intern, uh, instituțional, Comisia a făcut o analiză și a analizat uh, eventuala posibilitatea de a include în rubrica 4 anumite reafectări, anumite schimbări pentru a reuși să financeze toate aceste măsuri. Însă, în anul de față, acest lucru nu se poate deci, în rubrica 4, acest lucru nu este momentan posibil, fiindcă nu mai rămâneau bani, pur și simplu, în rubrica 4, în vederea finanțării acestor uh, acțiuni. Ca atare, regulamentul CFM prezint, uh, prevede ca marginea de urgență să fie utilizată ca uh, ultim recurs, așa cum ați spus, uh, domnule președinte, la început, dacă nu mai rămân pur și simplu bani, dacă există marjă de manevră la nivelul altor rubrici, se pot transfera aceste acțiuni către alte rubrici în vederea finanțării acțiunilor respective. Toate acestea sunt bazate pe uh, propunerea Comisiei. Decizia referitoare la o asemenea schimbare trebuie să fie adoptată de către Parlamentul European și de către Consiliu. Ne bună seamă! Ce înseamnă ultim recurs? Înseamnă că toate celelalte posibilități au fost explorate și că nu există alte posibilități. Comisia a analizat această chestiune cu atenție și a ajuns la concluzia că, într-adevăr, nu există alte posibilități. Ca atare, suntem obligați să mobilizăm această majă pentru situații neprevăzute pentru a putea finanța respectivele acțiuni. Mobilizarea acestei marje pentru rubrica 4 și uh, compensările aferente trebuie să respecte creditele pe anul 2020. Tot ceea ce se finanțează la acest nivel trebuie să se conformeze cu un plafon cel al bugetului 2020. Fiind și ultimul an al CFM, este cu atât mai important că această regulă să fie respectată. Comisia a propus utilizarea sumelor nealocate la nivelul, de la nivelul rubricii 5 rubrica administrativă, salariile noastre. Acolo ar exista puțină marjă de manevră. Comisia a propus utilizarea acestor fonduri pentru finanțarea respectivelor cheltuieli și din rubrica 2, acolo unde găsim pacul uh, PAC-ul și FEADER-ul. Ulterior uh, compensării, există o marjă de 48,7 milioane rămasă la nivelul rubricii 2 toate celelalte marje de manevră, din toate celelalte rubrici, inclusiv de la nivelul rubricii 5, sunt exploatate. N-a mai rămas nimic. Singura marjă rămasă în buget pe 2020 ar fi așadar aceste 48,7 milioane de la nivelul rubricii 2. Această propunere a fost uh, făcută înainte de vacanța de vară, fiindcă era vorba de o discuție urgentă, o majoritate covârșitoare din Parlament, din cât am priceput, și-a afirmat sprijinul față de această propunere. În perioada discuției de astăzi uh, putem discuta și ceea ce se uh, întâmplă și la nivelul FEADER, pe anul în curs, dacă există anumită marjă de manevră pentru a mai face ceva și pe uh, anul în curs. Comisia a reacționat și în ceea ce privește criza COVID în sectorul agricol. Aceste măsuri pot să fie eventual finanțate prin bugetul 2020, însă, așa cum știți, anumite măsuri vor avea un impact bugetar doar în 2021 și respectiv în proiectul de modificare a bugetului 2021 care este actualmente în curs. Aceste cheltuieli sunt la nivelul acela prevăzute, trebuie deci finalizate. În momentul în care Comisia a prezentat propunerea de față, cea de modificare a bugetului, propunerea numărul 5, nu se întrevedea nevoia de a folosi imaginele rămase Um, pentru FEGA în bugetul 2020. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Heusler, pentru prezentare. Începem acum cu coordonatorii. Are cuvântul domnul Dorfman. Mulțumesc. Știm uh, deja ce a votat Parlamentul și știm cum stau lucrurile. Din păcate, uh, microfonul domnului Dorfman face microfonie și se audă destul de prost. Sumele care au fost deja folosite știu și am înțeles că au fost folosite în scopul alocat. Cum s-a ajuns însă la această decizie? Dacă ne aducem aminte, ne întoarcem în timp, am discutat de altfel și aici la Comisia noastră, de altfel, în prezența comisarului, știm că în anumite sectoare ale agriculturii există un efect combinat, pe de o parte COVID și pe de altă parte situația dificilă pe piețele internaționale și tarifele vamale impuse de Statele Unite care au creat pe ansamblu o situație complicată care există în continuare și care pare că va continua să persiste. Pe de altă parte, am primit din partea comisarului asigurări că nu se vor devia bani. Și acum, dintr-o dată, în această marjă PAC se găsesc bani pentru refugiați. Mi se pare destul de ciudat atunci noi, ca deputați, când primim acest tip de informații, facem o figură destul de proastă, pentru că le spunem oamenilor că nu avem bani, nu există bani, după care comisia găsește bani de undeva pentru alte uh, scopuri din bugetul PAC. Lucru care mie, sincer, mi se pare destul de bizar. Cred că ar trebui să dăm dovadă de mai multă onestitate și aștept din partea Comisiei să vină cu informații mai ample, mai precise referitor la cum s-a ajuns la această situație, mai ales în vremurile COVID. Colegii de Castro. Mulțumesc. Are cuvântul domnul de Castro. Sí, grazie. Eh, grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, proiectul de buget rectificativ cu numărul 5, 2020, pe care l-am adoptat uh, în plenul din luna iulie, creează în mod obiectiv un precedent periculos pentru PAC. Pare că, într-adevăr, este folosit ca un fel de bancomat pentru alte politici. Cu siguranță importante, însă trebuie să aibă un buget alocat în acest scop. În plus, aceste resurse au fost folosite într-un moment în care sectorul se confruntă cu dificultăți enorme, lovit greu de criză. După cum spunea domnul Dorfman, Comisia a scos în evidență în repetate rânduri, în fața Comisiei noastre de altfel, uh, imposibilitatea de a găsi fonduri suplimentare pentru a ajuta acele regiuni care au fost deosebit de greu afectate, deosebit de dur lovite de pandemie. Astăzi aflăm că aceste resurse există. Bineînțeles, noi suntem solidari cu ajutorul uh, oferit refugiaților și pentru comunitățile gazdă, însă acest, lucru, acest ajutor nu trebuie oferit în defavoarea Uniunii Europene, creând, după cum am spus deja, un precedent deosebit de periculos. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul doamna Müller. Mulțumesc! Vreau și eu să spun de la bun început cât se poate declar că, bineînțeles, sunt cât se poate declar în favoarea sprijinirii oamenilor care fug din calea războiului și a foametei și care găsesc refugiu în altă țară, trebuie sprijiniți, bineînțeles sunt de acord, însă nu sunt de acord cu felul în care s-a procedat, cum s-au scos acești bani din pălărie și Iată de ce m-am abținut la vot. Pandemia COVID a arătat că anumite sectoare uh, agricole au fost deosebit de dur lovite și acolo ar fi fost necesari acești bani. Și scot eu în evidență, tocmai cum au făcut antevorbitorii acest lucru, am întrebat în repetate rânduri comisarul, am pus întrebări în acest sens și ni s-a tot spus că nu există bani. Ori acum uh, se găsesc uh, aceste aproape 400 de milioane de euro care au fost uh, redirecționate și lucru care se lovește de neînțelegerea nu doar a mea și a grupului meu, ci de lipsă de înțelegere din partea sectorului agricol în, tot, în ansamblul său. Iată de ce am, ca până acum, aceeași întrebare. E vorba de bani din rezerva de criză? E vorba de acei bani pe care agricultorii nu puteau să îi primească sau nu? Despre ce bani e vorba? Pentru noi, după cum am văzut deja, cum uh, uh, se face totul din condei, cum uh, se iau bani de la bugetul 2021 pentru a finanța măsuri pentru COVID, e clar că situația nu va deveni mai ușoară, ci din potrivă tot mai complicată. Mulțumesc, domnul David! Pomáhat uprchlíkům co nejblíže místu. Mulțumesc! Este necesară sprijinirea uh, refugiaților cât mai aproape de locul din care au plecat, asta consideră grupul nostru politic, însă mai trebuie sprijinit un aspect, și anume calendarul. Vreau să știu dacă Comisia are vreo idee cu privire la următorii pași ai eh, soluționării acestei probleme, fiindcă nu vrem să ne ciocnim de aceeași situație ca, ca cea din Palestina, palestinii, eh, eh, palestinii care se află în fâșia Gaza și trăiesc în condiții foarte proaste de 50 de ani încoace. Deci este un program pe care vrem să-l sprijinim timp de mai multe generații de acum înainte? Sau care ar fi ideea dumneavoastră despre acest aspect? Mai vreau să subliniez încă un aspect, unul pe care și colegii uh, mei l-au punctat. Și anume, trebuie să avem o atitudine corectă. Și asta în mod sistematic. Dacă există bani disponibili pentru agricultură, dacă există asemenea fonduri accesibile pentru sectorul agricol, trebuie să știm despre ei și asta cât mai repede cu putință. Uh, fiindcă anumite nu e un comportament cinstit să ni se ascundă existența unor asemenea fonduri. Deci vreau să pun două comisii, două întrebări comisiei, cele pe care tocmai le-am punctat. Mulțumesc. Colegă Häusling. Ja, <clears throat> liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es Mulțumesc, dragi colegi. Cred că am intrat un pic uh, din unghiul greșit în discuție, ca și cum am critica măsura. Mie măsura mi se pare bună, mi se pare îndreptățită și avem obligația de a-i ajuta pe cei mai săraci, să spun așa. Este o măsură necesar, măsură necesară. Putem critica procedura, însă, după cum au spus uh, antevorbitorii mei, e ca și cum... Uh, aș uh, crea o concurență ca și cum uh, nevoia și ar fi agricultorii europeni. După cum spuneam, da, când vine vorba de procedură, putem spune, în regulă, s-ar fi putut proceda altfel. Însă, eu salut această măsură, o să, aș, aș fi salutat-o oricum și mi se pare îndreptățită. Și o și sprijinim. Colegi Flanagan. Yes, I'm, uh, as someone who comes... Provin dintr-o țară care s-a confruntat cu o mare foamete și milioane de oameni uh, de pe această planetă nu vorbesc limba țării în care au ajuns și mor de foame. Cerșesc pur și simplu, întind mâna după ajutor. N-aș putea, în calitatea mea de irlandeză, uh, refuz ajutorul cuiva care are nevoie de ajutor. Nu aș putea să refuz ajutorul migranților, refugiaților, însă atunci când ne uităm la asemenea ajutoare, de ce să nu îi luăm din acele sectoare care cauzează problema? Industria armelor, cei care produc bombe, tancuri, armament, cică pentru ca să ne apere. Însă alta este realitatea și vin din Irlanda. Știu foarte bine ce se întâmplă cu câte mai multe bombe gloanțe, cu atât cauzez mai mult uh, nebunie, mai mult uh, vărsare de sânge. Ceea ce aș sugera eu, pentru că să nu mai avem nevoie de asemenea fonduri, ar fi să încercăm uh, să uh, convingem Uniunea să iasă din obsesia în care a intrat de a dezvolta noi arme pentru a ne proteja și să luăm banii din acel sector, să lăsăm banii agriculturii, fiindcă agricultura este uh, cea mai bună garanție pe care o avem. Oamenii care cumpără uh, alimente din magazin alimentare nu vor intra în războaie uh, cu vecinul. Deci, haideți să încercăm uh, să luăm bani din acel sector, a celor care se îmbogătesc cu banii contribuabililor europeni. Mulțumesc, domnule președinte eu înțeleg contextul în care s a venit cu această propunere din partea comisiei europene necesitatea de a respecta uh, angajamentele asumate față de turcia și în același timp nevoile generate de pandemia covid. în același timp însă nu pot să nu remarc faptul că și fermierii din uniunea europeană au uh, dificultăți majore în această perioadă generată de aceeași pandemie covid. în acest context am cerut uh, în ultima vreme nu de puține ori să fie mobilizate resurse financiare europene din diverse capitole bugetare pentru a sprijini sectorul uh, agricol. s a venit cu o sumă infimă de aproximativ 80 de milioane de euro, ceea ce nu reprezintă nimic. Uh, aș dori să întreb Comisia de ce nu s-a alocat măcar o parte din suma de 465 de milioane de euro de la secțiunea bugetară către fermierii din Uniunea Europeană, cărora li se putea cumpăra foarte bine producția aflată pe stoc din cauza pandemiei. Puteam să, nego să negociem trimiterea unor contingente de produse alimentare către Turcia în loc de bani și acest lucru ne oferea posibilitatea, pe de o parte, să ne respectăm angajamentele și, pe de altă parte, am fi demonstrat sensibilitate față de fermierii din uh, Uniunea Europeană. Mă aștept ca pe viitor Comisia Europeană să manifestă uh, mai multă capacitate de adaptare la noile realități și în același timp, dacă se poate, chiar sensibilități față de problemele cetățenilor din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Aguilera. Eh, sí, buenas tardes de nuevo. Mulțumesc. Bună ziua din nou. E o dezbatere deja târzie, având în vedere că există deja inițiativa legislativă. Iată de ce iată de unde o, un sentiment de frustrare și vreau să las cât se poate declar ca să nu există îndoieli că sunt în favoarea măsurii adoptate, însă nu sunt de acord cu felul în care s-a procedat și nu sunt de acord să se folosească în acest scop banii din marja pentru PAC. După cum au spus mai devreme toți colegii mei, mai ales am în vedere că în repetate rânduri, Comisia ne-a spus că nu existau resurse financiare noi pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor din partea agricultorilor. Greșala și înșelătoria, după părerea mea, domnule Heusler, e că la nivelul Comisiei s-a luat o decizie politică, însă aceasta trebuia să fi fost discutată în prealabil cu Comisia Agri pentru ca noi măcar să ne fi dat părerea. Cred că e un precedent uh, greșit. Mulțumesc! Dank, colegi. Mulțumesc foarte mult, doamna Tolere. Président, mes questions... Domnule președinte, întrebările mele adresate comisiei vizează marjele existente și felul în care au fost folosite. Înțeleg că există o nevoie pentru a ajuta refugiații, însă în același timp agricultorii noștri suferă confruntați cu circunstanțe excepționale iar Comisia nu a putut veni în ajutorul lor cu instrumente financiare excepționale. Ce vreau să vă spun? e că mi se pare că există 46 de milioane din uh, această marjă nefolosită și mă întreb dacă Comisia intenționează să le folosească pentru agricultori. În plus, nu există oare circunstanțe excepționale cu care se confruntă deja agricultorii și acolo, într-adevăr, ar fi putut să fie folosiți bani europeni în ajutorul acestor agricultori afectați pentru că sunt agricultori europeni. Însă, în același timp, aceste marje de la rubrica 2 sunt folosite pentru a ajuta refugiații sirieni, care, după părerea mea, nu sunt o problemă excepțională, e o problemă care revine an de an, atunci aș vrea să știu dacă pe viitor, ne pare rău, conexiunea doamnei Tolere este foarte proastă și se întrerupe tot timpul. Uh, din păcate nu am putut auzi finalul intervenției. Am pierdut colega, poate că ulterior putem lua legătura cu dumneai, doamna Schmidtmauer. Vă mulțumesc. Cred că suntem cu toții de acord aici în sală că trebuie să ajutăm oamenii, trebuie să facem acest lucru de fiecare dată când oamenii se confruntă cu, um, se află la nevoie, dar obligația noastră este de a vegea și la bunăstarea agricultorilor noștri. Iar în momentul în care a izbucnit criza COVID, nu se poate ca în acest an 2020, deja cu atâtea provocări, să punem la dispoziție resurse suplimentare. Ni s-a spus că nu putem găsi resurse suplimentare pentru agricultură și vreau să mă alătur celor spuse de colegi mai devreme. Am fost păcăliți, pur și simplu, um, imaginea noastră în acest fel este șifonată, e un adevărat scandal, pentru că agricultorii sunt cât se poate de relevanți pentru sistem. Criza a scos în evidență acest lucru și propunerea de a folosi acești bani trebuia să fi fost informați înainte să scoatem uh, bani din rezerva PAC. E o situație excepțională, se va face în mod constant acest lucru, câți bani există de fapt în această rezervă și care sunt criteriile în baza cărora, într-un mod normal, am putea fi folosit acești bani. Când Austria, un stat mic a reușit să pună pe picioare un pachet pentru a ajuta agricultorii, atunci în marea Europa pe care o tot uh, promovăm cu surle și trâmbițe în afară, să putem găsi ajutor, resurse suplimentare pentru agricultori acum și pe viitor. Aceasta este uh, cererea mea de la comisie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Andrieu! Eric, ești conectat? Please push the speak. Te rugăm să apeși pe butonul speak. Nu, nu există nicio legătură. Domnul Le Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Bugetul rectificativ cu numărul 5 a fost votat în luna iulie, a fost adoptat Parlamentul European. Eu am votat împotrivă pentru că vizează prelevarea unor fonduri alocate în mod normal agriculturii pentru a le destina refugiaților din uh, Iordania, Turcia și Liban. Acești uh, bani ar fi trebuit să, se, uh, să fie alocați unui sector care se confruntă cu criză la ora actuală. Acest, aceste fonduri alocate refugiaților sunt o formă de generozitate, însă pe spezele agricultorilor. Nu e deloc normal. Se pare că aproape totalitatea sumei este destinată refugiaților din Turcia și mi se pare că, din păcate, cedăm șantajului migratoriu al președintelui Erdogan, care, la ora actuală, șicanează Grecia, Franța, Cipru, trei state membre ale Uniunii Europene. Iată, din toate aceste considerente protestez cât se poate de ferm. Încercăm încă o dată cu domnul Andrew? Nu, nu avem nicio legătură. Mm. Bine. Atunci, toți colegii prevăzuți uh, au luat cuvântul, dau cuvântul înapoi domnului Heusler de la comisie pentru a răspunde la întrebările adresate. Vă rog. Do we have connection? Avem conexiunea? Domnul Heusler, vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că îmi dați ocazia să lămuresc o serie de lucruri. Înțelegeți de bună seamă că nu o să vorbesc nimic despre politică despre modul în care aceste decizii sunt luate. Consiliul European s-a exprimat suficient uh, în acest sens. Nu este rolul meu să o fac, așadar aș dori să reamintim un lucru și să-l subliniem, și anume că era singura posibilitate de a finanța aceste măsuri, pentru că nu putem să facem asta la alte rubrici bugetare nu erau suficienți bani. Singura posibilitate pe care am avut-o cu acești 653 de milioane era aceasta, bani de la capitolul, de la rubrica 2, administrație, rubrica 5, administrație și rubrica 2. N-am avut alte posibilități și alternative la dispoziție pentru a finanța sumele respective vreau să lămuresc lucrurile pentru că domnul Breton a vorbit despre 653 de milioane, a spus domnul Breton. Da, suma totală, dintre care 248 vine de la capitolul uh, sau rubrica 2, restul de la uh, reducerea costurilor administrative. Spuneți că e vorba de un precedent și vreau să spun totuși că în trecut am mai avut astfel de uh, Uh, exerciții. Într-un an am folosit 5 milioane de euro exact pentru acest scop, sprijinirea refugiaților. Deci nu este prima dată când se întâmplă așa ceva. Am mai luat astfel de măsuri. Am încercat să fac o distinție destul de nuanțată, poate n-am fost suficient de clar. Nu e vorba de bani care, merg de la, care vin de la bugetul agricol, ci din acele marje. Marja este diferența între ceea ce s-a bugetat pe un an și ceea ce, în mod teoretic, este pragul maxim de cheltuieli. Deci acești bani nu sunt luați de la bugetul PAC, vreau să subliniez, să lămuresc acest lucru. Nu există niciun fel de efect uh, asupra crizei de rezervă, așa cum a spus domnul Andriu. Banii criza rezerva de criză nu au fost folosiți în 2020, vor fi folosiți ca și plăți în 2021 către fermieri, așadar. Deci nu este nicio legătură între aceste aspecte. De asemenea, s-a mai făcut o remarcă, care și aceasta este importantă. Suntem la limită, situația este grea, bugetar uh, vorbind, v-am spus că suntem la limită și era singura soluție bugetară. Uh, și trebuie să ne proiectăm cumva și în viitor, dincolo de ce se petrece acum, în următoarele CFM-urile uh, viitoare, banii vor fi destul de puțini, situația va fi la limită, deci probabil fonduri mai puține decât ne-am obișnuit în trecut. Apoi, acei 46 de milioane care încă uh, sunt uh, posibili de cheltuiți în, ca și ma- în acea marjă, s-a menționat acest lucru, vă spun că nu în primele măsuri luate deja încă de la sfârșitul lui aprilie 2020, măsuri luate de stocare, aceste măsuri nu au avut niciun efect bugetar pe anul 2020 pentru că pentru că statele membre nu au avut timp să, sau nu vor fi avut timp să le cheltuiască, să cheltuiască aceste fonduri, ele vor avea efecte bugetare sau impact bugetar de-abia în 2021, anul următor. Să zicem că dacă avem măsuri acum în septembrie, orice fel de măsuri care sunt luate, cu siguranță ele nu vor fi repercutate în bugetul de anul acesta, pentru că știți foarte bine care este ciclul nostru bugetar clasic uh, cu acea dată limită pe 15 octombrie. În orice caz, vreau să precizez asta și sper că am răspuns la întrebări. Eh, Vă mulțumim, domnule Hoizeler, pentru că ați răspuns la întrebările noastre. Colegul Andrew este din nou alături de noi. Încercăm să-i dăm cuvântul. Vă rog. Domnule Andrew, acum for you. Yes. Yes, ok. Ah, merci, monsieur le président. Je suis vraiment... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare foarte rău. Probleme tehnice toată ziua. Vreau să intervin și o fac după intervenția comisiei. E important să înțelegem și să începem să tragem concluziile acestei crize sanitare, acestei pandemii. Ea nu s-a terminat, dar din respectul cetățenii noștri trebuie să începem acest exercițiu. E foarte clar că agricultura joacă un rol cheie, dacă mai era de dovedit acest lucru, și face parte și din uh, uh, acele zone unde se resimt uh, slăbiciuni, iar organizarea comună a agriculturii este însăși o verigă slabă și o problemă um, în perspectiva finanțărilor. Este exact ceea ce se întâmplă cu această rezervă de criză, care de când s-a creat în 2014 nu a fost uh, mobilizată niciodată, deși uh, avem și am avut deja parte de crize. Slavă Domnului! Astăzi, sectorul viticol, de pildă, este victima proprii, proprii sale lipse de, de, de organizare. E nevoie de un buget european mai flexibil, mai reactiv, mai eficient, cu adevărată plusvaloare europeană, care să răspundă interesului general. Și vreau să spun că fermierii așteaptă ca Europa să-și asume răspunderile pentru a ieși din această logică bugetară pernicioasă adusă de uh, ajutoarele cuplate, decuplate. Iar ceea ce propune Consiliul din iulie este dezamăgitor în privința rezervei de criză. Trebuie să fim ambițioși, trebuie să mergem mult mai departe, să mergem dincolo de egoismele naționale. Uh, Asta este, de fapt, misiunea noastră ca și deputații europeni. Trebuie ca această rezervă de criză să poate să fie declanșată când trebuie pentru sectoarele cele mai afectate. Mulțumesc! Kuciumiuk va Mulțumesc foarte mult! Domnul când nu fusese în sală, poate la cuvântul acum. Panie przewodniczący, ja już rozumiem, że debata w zasadzie została zakończona po wystąpieniu przedstawiciela komisji. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Da, in, practic dezbaterea s-a încheiat odată cu intervenția comisiei, dar permiteți-mi totuși să spun și eu ceva. Cred că e foarte neplăcut uh, când afli că nu mai sunt bani pentru a sprijini agricultura exact în acest context de pandemie. Iar la un moment dat, după câteva luni, uh, aflăm că totuși banii au fost găsiți, dar ei sunt transferați și finanțează uh, un obiectiv cât se poate de nobil și de lăudabil, e adevărat, însă ultimele explicații furnizate de reprezentantul Comisiei mă duc la următoarea idee. Dacă banii care au fost mobilizați vor fi cheltuiți de-abia în 2021, atunci cum poate să spună Comisia că nu sunt bani? Deoarece există acțiuni și proiecte și anul viitor ele sunt finanțate. Deci nu știu de ce Comisia spune că nu sunt bani, că nu se poate interveni în diverse sectoare. Nu e adevărat, cred eu. Mulțumesc că am ajuns în acest fel la sfârșitul acestei dezbateri. Nu mai există întrebări directe adresate Comisiei. Iată de ce nu mai e necesar uh, să dăm uh, cuvântul altor persoane. Putem, uh, de altfel, să cerem o îmbunătățire a procesului de comunicare a, al Comisiei. Vrem să fim incluși mult mai devreme. Ajungem acum la punctul 15 de pe ordinea de zi. E vorba de prezentarea realizată de Comisia Europeană, DG Agri, a studiului elaborat de Centrul Comun de Cercetare privind alianțele de desfacere în lanțurile de aprovizionare agricole și alimentare și impactul asupra um, pe care l-au aceste alianțe asupra lanțurilor de aprovizionare. Colegii știu uh, deja din dezbaterea referitoare la regulamentul privind practicile comerciale neloiale, am cerut deja la momentul respectiv să existe uh, un, uh, să se facă un studiu referitor la impactul pe care l-au aceste alianțe de desfacere. Iată de ce Comisia a venit în întâmpinarea acestei solicitări elaborând acest studiu care va fi prezentat astăzi. Domnul Oliver Sita este cel care uh, va ține această prezentare șeful departamentului de guvernanță care se ocupă de eh, piețele agroalimentare la DG Agri. Vă rog, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc foarte mult, eh, domnule președinte. Vreau să merg direct la subiect și să văd dacă funcționează slide-urile. Da. Într-adevăr, așa după cum ați spus, pe 12 martie, Parlamentul European a cerut Comisiei, în cadrul uh, directivei EUTP, să analizeze care sunt consecințele uh, acelor alianțe de achiziționare naționale și internaționale în cadrul uh, lanțului uh, agroalimentar de aprovizionare. Mai apoi a avut loc uh, un uh, workshop organizat de către Centrul Comun de Cercetare în luna mai și iată raportul care uh, urmează acestui seminar. Eu vă propun așadar să vă prezint acest raport acum și prezentarea mea să aibă loc în două părți. În primul rând, partea economică tot ce înseamnă aceste alianțe de vânzare în detai sau cu amănântul și apoi uh, cadrul uh, legal, juridic, care uh, este aplicat acestor alianțe. Din punct de vedere economic, ce sunt aceste alianțe? de vânzare cu amănântul. Ei bine, e vorba de grupări de detalianți, lanțuri care vând cu amănântul sau în detaliu și care pun în comun resursele lor și activitățile lor. E vorba, în primul rând, de aprovizionarea și transportul acestor produse care este asigurat pentru proprii membri și pentru uh, ceilalți furnizori. Există trei tipuri mari de astfel de alianțe. E vorba de grupări de, de, vânz, de, de vânzători cu amănuntul independenți, cum ar fi Leclerc în, Fran- în Franța. Apoi mai sunt uh, niște lanțuri naționale deci care acționează pe plan național, pe teritoriul național și apoi mai sunt uh, grupări sau alianțe de tip european. Între cele două, primele două categorii și cea de-a treia există o diferență și anume că aceste alianțe europene nu activează pe aceleași piețe naționale. Ele sunt organizații de tip umbrelă Ehm, deci nu există o suprapunere între acestea. Ce fac aceste alianțe? Ele achiziționează în comun. Este activitatea lor cea mai importantă. Deci, diversi comercianți cu amănuntul se eh, reunesc pe plan național și achiziționează produse direct de la uh, uh, sursă de diverse merch, A-brand products sau ei propun produse, uh, produse sub nume propriu, sub marcă proprie, ceea ce găsiți de obicei în supermarketurile bine cunoscute. Alianțele naționale de acest tip, ca și cele europene, acționează mult mai puțin în comun sau grupat, ele procedează la acorduri numite on top. E vorba de acorduri pe care ele le încheie pe lângă acordurile de furnizare deja existente. Și aici e vorba și de servicii suplimentare care uh, sunt uh, oferite furnizorilor lor. Toate aceste categorii, bineînțeles, furnizează servicii propriilor membri, cum ar fi sprijin informatic, uh, controlul calității și așa mai departe. Aici, pe următorul uh, slide, am prezentat ceea ce ne-a dat Centrul European de Cercetare Comună, GRC, o adevărată hartă sau o matrice a ceea ce uh, fac aceste diverse grupări uh, din punct de vedere al activităților, al um, sectorului geografic și așa mai departe. Avem o serie de alianțe europene care uh, sunt unele mai cunoscute, altele mult mai puțin depinde uh, de modul în care se poziționează acestea față de consumatorul uh, de bază. Aici vedeți uh, o serie întreagă dintre cele mai importante alianțe europene de achiziționare. Care este ponderea pe piață a acestora? alianțele naționale sau grupările naționale pot să aibă o prezență pe, de piață destul de importantă, destul de mare pe sectorul lor de piață național, uneori până la 20%. Știm bine că alianțele sau grupările europene sunt prezente într-o măsură mai mică, probabil în jur de 15% din tot volumul de produse. Uh, E vorba de produse de marcă, în principal, pe care acest, acești furnizori uh, le uh, pun pe piață. E vorba în acest context de până la 2,5% de prezență sau pondere pe piață. Apoi, uh, de ce să te alături unei astfel de grupări sau alianță uh, de achiziționare și de vânzare cu ei bine, seminarul nostru a arătat foarte bine că în momentul în care intri într-un astfel de club, devii mai competitiv, fie prin eficientizarea costurilor, pentru că poți să profiți de pe urma acestui uh, caracter de membru uh, prin economii de scară, prin experi, experiență, expertiză și cunoștințe. De asemenea, într-un astfel de uh, club, într-un care există o astfel de prezență și, bineînțeles, că îți îmbătățești și poziția de negocieri față de furnizori. Chiar și atunci când nu negociezi direct cu furnizorii, momentul în care poți să intri într-o discuție și să propui uh, un volum de achiziții frumușel, este clar că ai o altfel de poziție și de marjă de uh, negociere, ca și pârghie de negociere, deci o putere de cumpărare, de asemenea sporite și așa cum s-a spus și în acest workshop sau seminar, asta îți permite să verifici uh, și care este puterea de cumpărare pe anumite produse de marcă. Mă refer aici la marile conglomerate agroalimentare internaționale cu puterea lor de e, cumpărare, a putea evalua așa ceva este important în momentul în care intri în negocieri tocmai cu acești actori e, mari de pe piață. Impact asupra consumatorilor. Teoretic vorbind, ar trebui, în anumite condiții, să existe o posibilitate ca, prin eficiența costurilor, uh, Uh, din aceste alianțe, aceasta să se repercuteze asupra unor costuri mai mici la consumatori. Mai intervine însă și concurența, concurența care se instalează pe piața de vânzare. Dacă ea există, atunci aceste alianțe uh, trebuie să poată să demonstreze că repercutează eficiența costurilor obținute astfel la consumator însă există și uh, efecte negative asupra uh, ofertei uh, de produse. Însă, empiric vorbind, nu avem suficiente dovezi. Am să sare peste mai multe slide-uri și am să ajung la un lucru important. E vorba de lanțul de aprovizionare în amonte. Actorii uh, din acest lanț sunt exact uh, cei pe care îi cunoașteți foarte bine, e vorba de fermieri. Și care este relația lor cu aceste alianțe și grupări de achiziționare? Trebuie spus că acestea, în general, nu, se, nu sunt în dialog sau nu negociază direct cu fermierii, cu agricultorii. Nu cei care uh, vând cu amănântul sau comercianții sunt cei care negociază cu fermierii alianțele acestea, deci nu discută direct cu fermierii, dar în mod indirect poți să vezi anumite efecte ale acestui, uh, acestei organizări. E clar că mm, nu știm încă efectele reale ale acestor uh, lucruri, pentru că uh, Cercetările continuă în acest domeniu. Am aproape că am depășit timpul care mi revine și aș sări la un alt aspect important, e vorba de cadrul legal, legislația care uh, se ocupă de acest gen de entități și grupări. Avem două tipuri mari de legislații. În primul rând, legea concurenței, cu acele trei principale aspecte, legea privind cartelurile, Uh, poziție, abuz de poziție dominantă pe piață și fuziuni, apoi uh, practici comerciale neloiale și apoi dreptul contractelor. Legea concurenței este importantă sau această legislație este importantă pentru că bineînțeles, chiar și DJ Competition în uh, contextul anumitor achiziții are niște linii orientative foarte clare în sensul că este preocupat de uh, efectul anticompetitiv al unor astfel de achiziții. Ei consideră că acest gen de aranjamente de achiziții în comun nu sunt carteluri în lumina uh, legislației concurenței. Dar, în fiecare caz, trebuie evaluat uh, efecte, efectele reale ale acestor alianțe de uh, achiziții comune și avem uh, în aceste linii orientative ceva numit Safe Harbor, harbor adică e vorba de a nu depăși 15% din toată piața, că vine vorba de capacitatea de achiziție dacă depășești 15%, uh, nu e sfârșitul lumii, dar se poate face o evaluare de la caz la caz. Care este concluzia? Legislația concurenței uh, a uh, observat că acest gen de alianțe de multe ori a distorsionat piața la nivelul consumatorilor până la urmă. și s-au existat niște înțelegeri pentru a uh, uh, minți între ghilimele pe consumatori în privința anumitor prețuri și prețuri aranjate, dar nu avem o concluzie de, uh, definitivă. Avem în propria noastră directivă alte aspecte legate de uh, practici comerciale neloiale și comportamentele pe care le-ar putea determina, le-ar putea avea acest gen de alianțe. Ele trebuie văzut dacă aceste comportamente sunt cumva sub semnul întrebării sau uh, uh, în acest sens uh, Trebuie văzut care sunt pragurile. Avem în directiva UE de profil acel prag de 350 de milioane. Dincolo de acesta, nu trebuie să se acționeze cu alianțele. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu. E clar, uh, e nevoie de o dezbatere aici. Are cuvântul înainte de toate domnul Dorfman. Un minut și jumătate trebuie să încercăm să ne încadrăm în timp. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Mi se pare un studiu foarte interesant și cred că este deosebit de important să facem deosebirea între diferitele situații pentru a uh, nu pierde din vedere aspectele importante. După cum spuneați, asociații ale comerciaților uh, individuali E vorba de situații în care Contribuim de altfel la supraviețuirea micilor comercianți. Și înainte de toate, în interesul economiei de piață ar fi ca economia să funcționeze și interesul nostru este să facem astfel încât micii comercianți să continue să supraviețuiască, mai ales în zonele rurale. Însă, uh, E vorba și de alte alianțe aici care deja uh, sunt mari, e vorba de mari comercianți deja de la bun început care se uh, unesc și în acest fel exercită presiune asupra furnizorilor, furnizorilor de alimente și indirect asupra agricultorilor, lucru care nu e acceptabil. Întrebarea mea care vizează legislația în domeniul concurenței uh, din uh, experiența dumneavoastră la comisie, există anumite organizații de acest fel, uh, asociații de acest fel care au fost deja blocate de comisie. Cu alte cuvinte, funcționează legislația noastră sau ar trebui deja să ne pregătim ca pe viitor, anul viitor, de pildă, să venim cu inițiative pentru a frâna acele inițiative care nu sunt în avantajul economiei. Domnul Paolo de Castro. Grazie, grazie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să vă felicit pentru ceea ce ați uh, realizat. Da, Parlamentul nostru a solicitat acest uh, raport, comisia noastră, pentru că vorbeam la un moment dat de directiva UE privind practicile comerciale neloiale. Vreau să spun că acest studiu nu apare unul dintre principiile importante din directive, și anume acel efect de cascadă, și anume eventuale comportamente neloiale, anticoncurențiale, care se repercutează ca de obicei asupra uh, verigii slabe din uh, acest lanț uh, cu puteri de negociere limitate uh, pentru că oferta este foarte puțin concentrată, printre altele. Având în vedere că Comisia are acum o strategie și obiective ambițioase pentru a trece la un sistem mai bun, mai rațional, pentru asta însă trebuie ca toate ineficiențele economice să fie eliminate din acest lanț, inclusiv uh, pozițiile de abuz uh, sau tipurile de abuz economic pe care uh, la care se dădeau anumite centrale de achiziții, uneori cu efect economic deosebit. Având în vedere experiența din ultimii ani, ce crede Comisia despre aceste măsuri care nu au caracter constrângător deci măsuri neobliga neobligatorii sunt ele uh, suficiente pentru a ajunge la obiectivele scontate? Sau, din potrivă, trebuie ca Europa să joace un rol mai pregnat cu legislația ad hoc care să uh, însemne uh, legislație anticoncurență care să pună capăt acestor abuzuri. Vă mulțumesc foarte mult. Colegin Müller. Mulțumesc, doamna Müller. Mulțumiri comisiei și centrului nostru comun de cercetare pentru acest studiu. În studiu se constată că aceste alianțe comerciale nu au un efect direct asupra agricultorilor, lucru care m-a surprins un pic uh, la nivel indirect, da, pentru mine însă important este firește ca aceste alianțe comerciale să obțină nu doar prețuri bune pentru consumatori, ci să țină cont și de agricultori. Și îmi închipui, de pildă, am vizitat recent un producător de biscuiți care spune că 90% din uh, produsele sale sunt sub marca proprie, pentru mine aici e clar că agricultura, ca producător de alimente de calitate, ajunge sub presiune și nu profită de aceste avantaje. Și asociațiile vor fi afectate pentru că nu pot decât da mai departe prețurile pe care le generează cu producția. Mă gândesc, în tocmai ca antevorbitorii mei, că actualul cadru normativ e suficient sau, din potrivă, trebuie să devină mai strict. Uh, fiecare stat membru are o legislație diferită în ceea ce privește cartelurile și trebuie să spunem clar că legislația în domeniul cartelurilor e viza, vizează ca consumatorul să obțină prețuri ieftine, dar nu ca producătorul să primească un preț adecvat. Mulțumesc, are cuvântul domnul David. Já si dovolím hovořit o situaci v České republice. Aș descrie um, situația din Republica Cehă, dacă îmi permiteți, fiindcă ne confruntăm cu o situație extremă. Avem, practic, de-a face cu un monopol al unor lanțuri uh, străine. Există distribuitori, uh, puțin distribuitori cu amănuntul local și de importanță. Uh, evident că există un abuz de putere puțin câte puțin s-a ajuns la pierderea independenței sau reducerea uh, independenței în Republica Cehă a distribuitorilor cu amănuntul cu aproximativ 90%, 95%, acum poate a scăzut puțin la 50%. Foarte multe produse sunt importante la prețuri de dumping din um, străinătate, din Occident, de regulă din Germania, E vorba de lanțuri uh, alimentare germane și S-au făcut foarte puține până acum. Reprezentanții noștri politici încearcă să găsească o cale de a ne apăra împotriva situației descrise. Une, există unii care profită de pe urma acestor condiții Există însă puțini uh, consumatori care profită de reducerea costurilor. Marele companii agricole se chinuie să își apere vadul comercial, poziția pe piață, să-și vândă bunurile către aceste mari lanțuri care fac presiuni constante asupra prețurilor. Este nesustenabil de cele mai multe ori, mult peste capacități, își folosesc poziția pentru a obține asemenea reduceri, dar și reduc în același timp și calitatea produselor. Fiindcă cetățenii cu cele mai mici venituri uh, sunt constrânși să cumpere cele mai ieftine produse. Also, ich muss sagen, mich Mulțumesc foarte mult, are cuvântul uh, domnul Heusling. Trebuie să vă mărturisesc că sunt un pic de derutat. Spuneți că, pe de-o parte, nu e nevoie să intervenim, totul funcționează foarte bine. Eu, sincer, nu aș aplica această judecată, pentru că, pe de-o parte, există diferențe considerabile între statele membre, și aici trebuie să-l uh, contradic un pic pe domnul Dorfman, care dădea exemplu lanțului Edeca. Nu este un lanț de mici comercianți. Edeca are un monopol și statele au puțină marjă la dispoziție de a schimba lucrurile. E, adevărat, e un adevărat concern care are multă putere îmi aduc aminte când am negociat pachetul privind laptele, după care li s-a acordat uh, producătorilor de lapte, se spunea că au atâta putere încât uh, asociațiile lor pot uh, stabili prețurile, pot influența prețul și din acest motiv nu se pot permite crearea unor asociații de amploare. În schimb, însă, în, în lanțul comercial avem asociații deosebit de mari, uh, structuri comerciale, nu cred că putem accepta acest lucru pe termen lung. Cred că legislația în domeniul cartelurilor trebuie să fie făcută mai strictă, trebuie uniformizată, armonizată în Uniunea Europeană. După cum spunea și domnul De Castro, ne lipsește transparența. Aceasta este necesară în toate domeniile și, după cum spuneam, trebuie să putem evalua mai bine fiecare sector. Ne lipsește perspectiva de ansamblu, uh, pentru că uh, nu avem detalii, există situații de monopol unde producătorii pur și simplu nu au altă alternativă decât să aprovizioneze anumite structuri comerciale, pentru că, în caz contrar, nu-și vin produsele. Trebuie să abordăm mai în amănunt uh, subiectul, pentru că pentru mine deocamdată acest studiu e de, uh, prea superficial. Vă mulțumesc, domnul Kuczmiuk. Panie Przewodniczący, ja także chciałbym podziękować za to, że, że ten... Vă mulțumesc, aș dori să le mulțumesc autorilor acestui raport cu privire la alianțele vânzătorilor cu amănuntul și impactul asupra alimentației. Există anumite dovezi cu privire la comportamente neloiale în domeniul concurenței. Noi, cei de aici, trebuie să protejăm interesele agricultorilor și a producătorilor noștri de bază. Există, evident, la mijloc interesele mai multor organizații care abordează uh, problema din unghiul prețurilor pentru consumator. Însă, rare ori, uh, Uh, se acționează pe baza punctului de vedere, adoptându-se punctul de vedere al producătorului, al agricultorului. Și de aceea, la nivelul lanțului de aprovizionare, agricultorul este cel mai stingerit dintre toți actorii. Trebuie să încercăm să protejăm, prin urmare, interesele producătorilor, agricultorilor, în primul rând. Mulțumim, domnul Flanagan, acum. Atunci când se vorbește despre interesele consumatorilor, interesele consumatorilor din perimetrul pe care îl reprezint sunt îngemănate uh, cu interesele producătorilor. În anii 80, mi-aduc aminte că mama se plângea de prețul uh, unui cofrac de 6 ouă și la 30 de ani ouăle nu sunt neapărat mai scumpe decât pe atunci, însă, de fapt, în termeni reali, sunt de patru ori mai ieftine aceleași, șase ouă. Când eram adolescent, aș fi zis că e un lucru minunat. Însă de atunci am început să-i cunosc pe cei care produc alimentele și pe cei care produc cartoful pe care îl mănânc, brânza pe care o consum, așa mai departe. Și am descoperit că dacă uh, obțin produse prea ieftine de la ei, nu mai au din ce să trăiască. Oamenii se adresau uh, uh, uneori uh, tatălui meu să vină să-i ajute cu fel de fel lucruri domestice, fiindcă nu avea bani să adreseze un profesioniști. Uh, deci, deși e poate o idee bună să obțin o ieftine, eu ca consumator, realitatea este că acum, la 30 de ani, practic nu mai sunt uh, magazine rămase în orașul meu natal. Puțin mai rămân uh, în sectorul agricol și acum suntem dependenți de fel de fel de aparat, aparate, widgeturi care nu sunt esențiale pentru existența oamenilor. Și calitatea vieții, eu zic că nu s-a ameliorat, cât de puțin. Deci de aceea vreau să pun întrebarea, pentru ce? La ce bun toate astea? Aceste ouă foarte ieftine, astfel încât oamenii cei mai prost plătiți să poată să și le permită și până la urmă să rămânem cu toții cu mai nimic. Mulțumim, domnul, domnul Buda. Președinte, alianțele comerciale reprezintă o realitate iar acest lucru trebuie să fie privit din mai multe mm, perspective. din perspectiva fermierilor uh, mai ales cei mici și mijlocii știm că de a lungul timpului au constituit uh, veriga slabă în lanțul alimentar din cauza puterii reduse de negociere. de aici rezultă mm, o primă necesitate și anume uh, ca aceștia să și consolideze capacitatea de negociere astfel încât să poată să reziste mai departe pe piață consumatorul în același timp trebuie să beneficieze și el în permanență de produse care să fie pe de o parte de calitate superioară și bineînțeles la prețuri uh, accesibile. Cred că alianțele comerciale de orice fel trebuie să subsumeze uh, și ele acțiunile viitoare acestui principiu un tratament corect aplicat uh, fermierilor și în același timp un tratament echitabil aplicat consumatorilor. Iar acest lucru uh, presupune un lucru, uh, presupune un echilibru între prețul cu care ies produsele pe partea fermei și prețul pe care îl uh, regăsim la raft. Este profund imoral, în opinia mea, să ai un preț de ieșire de 0,25 eurocenți pe litru de lapte la poarta fermei și să-l găsești la un preț de 4-5 ori mai mare pe raft. Și întreb Comisia Europeană dacă este posibil să venim cu o reglementare prin care să se asigure acest echilibru între prețul de la poarta fermei și prețul la care găsim produsele pe raft. Mulțumesc! Danke, Kollegin Avram. Doamna Avram, mulțumim. It's not connected? Okay, then... Nu este conectată, doamna Avram. Atunci, domnul Lavacek. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare de onantă ținută. Deplâng faptul că după această dezbatere cuprinzătoare și a directivei date, ne confruntăm cu un raport totuși slăbuț, simplist. Mă mir cum deprime un asemenea raport din partea unei asemenea instituții, îngust ca perimetru, îngust ca răspunsuri oferite și inclusiv la nivel de concluzii. Uh, Multe întrebări s-au vehiculat în timpul discuției uh, cu privire la directivă. Așteptăm uh, în continuare răspunsurile. Mă întreb dacă e o coincidență, o greșeală, o scăpare, pentru că eu chiar aștept uh, răspunsurile la întrebările adresate. Este un, este un raport din secolul trecut acesta de față, care se uită doar la eficiențele economice, la beneficii de acea natură. Alianțele sunt uh, periculoase sunt făcute să pună cap la cap fel de fel de resurse pentru a obține beneficii, ceea ce nu implica neapărat un studiu, era de la sine înțeles. N-am priceput însă care este impactul asupra calității alimentelor, mai ales uh, a mărcilor proprii, asupra producției locale, producți- a producătorilor mici, care este impactul asupra ampretei carbonice, asupra deșeurilor alimentare, asupra distribuirii marjelor de profit asupra optimizării fiscale. Acestea sunt întrebările la care așteptăm un răspuns. Deci mi-aș permite să întreb uh, comisia și să întreb domnul președinte dacă n-am putea să monitorizăm situația și să extindem studiul pe viitor, fiindcă va exista o revizuire a directivei de resort și mă tem că întrebările vor fi aceleași și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Doamna Sander. Oui, merci, monsieur le président. Doamna Sander, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur unor antevorbitori și vreau să precizez că acest studiu ridică numeroase întrebări. Mă întreb dacă studiul a încercat să evalueze impactul cumulat al concentrării sectorului distribuției cu amănuntul la nivel național și uh, dezvoltarea alianțelor la nivel european și internațional. O altă întrebare. Cum poate conchide studiul că instrumentele noastre reglementare sunt suficiente câtă vreme același studiu consideră că jurisprudența este limitată în domeniul dat și că domeniul de aplicare a directivei cu privire la practicile comerciale neloiale este la modul potențial prea restrictiv uh, pentru a fi aplicabil. Numeroase întrebări rămân fără răspuns. Acest studiu se referă doar la uh, partea vizibilă a icebergului și că ar trebui să ne aprofundăm cunoștințele în domeniul dat și mă alătur aici colegului uh, Hlavacek. Și vreau să precizez de asemenea că uh, la nivelul Parlamentului francez s-au făcut lucrări intense de-a lungul uh, unor luni de zile în cadrul unei comisii de anchetă pe tema dată și vreau să propun să audiem o serie de colegi francezi și să încercăm să monitorizăm studiul de față. Mulțumesc! Vielen Dank. Ähm, nächstes äh, Benoit Bito. Please push the button or is he not connected? Domnul Bito, uh, vă rugăm să apăsați butonul sau poate că nu s-a conectat. Aveți cuvântul domnului Bito. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua. Acest studiu arată că alianțele cu greutate din uh, marea distribuție sunt eficiente pentru a reduce prețul plătit de consumator pentru anumite produse. E indiscutabil, dar sublinează și că anumite sectoare, ca cel al laptelui, insistă un impact negativ asupra producătorilor. Autorii n-au încercat să afle dacă organizațiile producători uh, uh, au permis sau nu agricultorilor să lupte împotriva acestor efecte negative, păstrând o parte mai importantă a valorii adăugate a produselor lor. În Franța e debate de a fi cazul, în numeroase regiuni, 320 de euro se plătește pentru, un, pentru o tonă de lapte, ceea ce nu acoperă nici măcar uh, costul de producție. Cum poate să fie limitată influența alianțelor de producători și să se închidă ochii asupra practicilor Calfur, Aldi, Intermarché, care își coordonează politici de achiziție la nivel european. Doar implementarea unui sistem de cote ar permite să se restabilească raportul de forțe între multinaționale care au cifre de afaceri de milioane de euro și țărani care abia deci plătesc facturile de zi cu zi. Iată care e ecuația pe care trebuie să o rezolvăm astăzi și marea miză în legătură cu raportul de față. Danke, Kollegin McGuinness. Mulțumesc, are cuvântul doamna McGuinness. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, dragi colegi! Mă bucur că am revenit la treabă, deși de la distanță. Mare parte din întrebările pe care le aveam au fost deja adresate, așa că am câteva observații. Raportul are informații utile, dar e vorba în mare parte de un raport care nu spune clar care este impactul la nivelul consumatorilor sau la nivelul producătorilor. Cred că întrebarea uh, pe care trebuie să ne punem e una mult mai amplă, care a fost uh, ridicată de COVID-19, pentru că am permis, dacă vreți, de uh, o concentrare a lanțurilor de procesare, de procesare de carne, de pildă. Ideea era, din punct de vedere al concurenței, de a reduce prețurile la consumator. Știm acum însă că poate aceste structuri nu sunt neapărat o idee bună, mai ales având în vedere impactul COVID-19, impactul asupra lucrătorilor și cred că, poate nu acum la această întâlnire, dar pe viitor, în lunile care vin, vom uh, vedea cum putem, dacă vreți, să planificăm altfel, pentru că concentrația de putere, de control, de economii la scară nu are rezultatul dorit nici pentru consumatori, nici pentru producători și nu ține cont de aspectul legat de sustenabilitate, de durabilitate. Cred că acest raport face parte dintr-o discuție mult mai amplă pe care trebuie să o purtăm referitor la cum am permis ca legislația în domeniul concurenței să fie singura care se aplică și că atunci când se aplică lanțului uh, de aprovizionare în uh, sectorul alimentar nu e întotdeauna cea mai adecvată legislație. Având în vedere abordarea noastră actuală cu Pactul Ecologic European, strategia de la fermă în farfurie, trebuie să analizăm fiecare al element al lanțului de aprovizionare și să ne asigurăm că funcționează în beneficiul atât al consumatorilor cât și al producătorilor, pentru că pe ansamblu ne va ajuta să ne facem meseria și să o facem mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, are cuvântul domnul uh, Rusen. Eh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această prezentare referitor la aceste alianțe comerciale. Cred că am văzut care sunt eh, consecințele pentru producători, pentru agricultori. Trebuie să ne asigurăm că fermierii primesc într-adevăr un preț adecvat pentru munca lor, trebuie să analizăm, uh, bineînțeles, această prezentare mai în amănunt, studiul. Așa, la prima vedere, nu suntem mulțumiți. Dacă analizăm uh, consecințele acestor alianțe asupra activității fermierilor, cred că aici trebuie să facem mai multe analize, să vedem cum evoluează prețul de-a lungul lanțului alimentar. Trebuie să facem eforturi pentru a întări și a consolida poziția agricultorilor în acest lanț de aprovizionare. Trebuie să le oferim un spațiu suficient pentru ca fermierii să vină să-și prezinte solicitările lor, să vedem care sunt marjele care se generează și să vedem cum putem să-i protejăm. Iar în ceea ce privește uh, sustenabilitatea, cred că trebuie să ne asigurăm că orientările pe care le avem sunt puse în aplicare și cred că am văzut acest lucru cât se poate declar în timpul acestei uh, crize provocate de coronavirus. Trebuie să combatem de asemenea practicile comerciale neloiale, mai ales când contractele se decid în spatele unor uși închise. Mulțumesc! Mulțumesc! Am ajuns în acest fel la sfârșitul listei vorbitorilor și dau uh, din nou cuvântul invitatului nostru pentru maxim 10 minute pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep poate cu câteva observații de natură generală înainte de a intra mai în amănunte pentru a face legătura cu cele spuse în două, trei intervenții de la sfârșit. Cred că Comisia sprijină o politică care sprijină, care vine în ajutorul agricultorilor și cred că alături de dumneavoastră putem spune că ne-am uh, achitat bine de această sarcină de a-i ajuta pe fermieri. De pildă, în uh, ce privește regulamentul Omnibus, acolo am clarificat anumite prevederi punctuale referitoare uh, la legislația agricolă și am făcut o diferență clară față de legislația în domeniul concurenței. Ideea era că agricultorilor trebuie să li se ofere o șansă de a capta valoare în acest lanț. Nu se poate ca agricultorul să fie supus uh, presiunii create de lanțul alimentar. După cum spune domnul De Castro, acest scenariu al alianțelor europene de desfacere ar trebui să fie un domeniu prioritar pentru inițiativele de politică menite să promoveze și pe viitor consolidarea poziției agricultorilor în lanțul agroalimentar. Dacă analizăm doar raportul și atelierul pe marginea acestuia, ajungem uh, la concluzia că directiva care există la ora actuală, care încă nu e transpusă și trebuie transpusă până în 2021 în statele membre, um, nu e un domeniu care ar trebui să fie considerat ca fiind prioritar de către dumneavoastră. Există alte inițiative care merită mai mult atenția dumneavoastră, după cum spunea domnul Dorfman, legislația în domeniul concurenței, oferă deja un cadru adecvat și cred că în uh, cadrul actualei strategii de la fermă în farfurie încercăm să vedem dacă um, putem uh, crea o punte de legătură între acordurile de sustenabilitate și legislația economică. Am auzit uneori că acordurile tripartite care ar putea să promoveze ulterior obiectivele de, dura- de durabilitate ar putea se lovesc uneori de costuri care sunt derivate de obligația de a respecta legislația în domeniul concurenței. Am putea analiza mai în amănunt, de pildă, în cadrul strategiei de la fermă farfuria acest lucru. Există după aceea și alte propuneri care au fost uh, chiar sugerate de Parlament, uh, revizuirea regulamentului OCP, S-ar putea revizui, de pildă, regulamentele și normele existente referitoare la anumite denumiri de origine, denumiri de origine protejată. Cred că Comisia e alături de Parlament și dorește ca fermierii să poată într-adevăr să beneficieze de valoarea care le corespunde în acest lanț agroalimentar. Important e, și cred că am fi mai bine sfătuiți, să pariem pe cai care chiar au șansa să câștige această cursă. Iar dacă vorbim uh, de dimensiunea legată de durabilitatea strategiei uh, de la fermă în farfurie, iată care va fi esența și obiectivul efortului nostru. În ce privește întrebarea efectului în cascadă, dacă acesta s-ar genera, dacă un uh, mare comerciant, uh, sub forma poate unei alianțe de desfacere, um, s-ar lovi de o mare alianță de producători. Atunci, uh, acest această alianță de desfacere ar genera o presiune asupra furnizorului, care după aceea s-ar face simțit asupra fermierului. Există îndoieli în raport în acest sens, pentru că mari producători uh, știu cum să gestioneze solicitările marilor uh, lanțuri de desfacere. Deja în cadrul studiului nostru, producătorii luau în calcul acest lucru. Se plângeau anumi, anum, uneori, îmi cer scuze, de, anum, de un anumit comportament din partea lanțului uh, de desfacere. Și se poate întâmpla, într-adevăr, dacă aveți o mică cooperativă agricolă care uh, se lovește, se ciocnește de un mare um, cumpărător. Iată, din luna mai 2021, aceste mici cooperative, acești mici producători, IMM-uri, vor fi protejați de directiva UE privind practicile comerciale neloiale și acest lucru se aplică tuturor statelor membre. Vor trebui așadar să respecte un standard unic. Există un standard și o legislație europeană în domeniul concurenței care trebuie să se aplice, e adevărat, din 2003 de altfel pentru a reveni la jurisprudență s-au înregistrat uh, situații recente, de pildă în Franța, unde autoritățile din domeniul concurenței au recurs la uh, legislația privind cartelurile împotriva unor uh, producători care uh, recurseseră la anumite artificii pentru a obține prețuri mai, scădu- mai scăzute, mai reduse de la Um, abatoarele lor. În principiu, legislația funcționează. În ce privește situațiile în care lanțurile de desfacere ar exercita presiunea asupra producătorilor, vreau să vă spun uh, că există concurență în uh, aval, în lanțul de producție, și legislația în domeniul concurenței nu ar fi neapărat instrumentul cel mai potrivit pentru a aborda și a elimina aceste practici. Dacă există așadar concurență în aval, în lanțul de producție, e un fel de verificare, un control al comportamentului lanțurilor de desfacere. Știu că nu am reușit să răspund la toate întrebările, dar uh, nu vreau să-mi depășesc timpul alocat, așa că mă voi opri acum uh, aici. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile la întrebări. Am văzut-o pe colega Avram uh, că s-a conectat. Putem încerca, dacă mai dorește să ia cuvântul. Doamna Avram, vă rog. Da, yeah. Aveți cuvântul. You can also hear me. Sper că mă puteți auzi. Cât se poate de succint. În calitate de membru al Comisiei Econ și Comisiei Agri, cred că acest subiect uh, reprezintă o problemă atât în ce privește concurența, cât și ce privește bunăstarea fermierilor și producătorilor independenți. Și cred că este mai um, acum mai ales deosebit de important când ne pregătim să trecem la un nou PAC. E vorba de mulți bani, bani europeni în mâinile micilor producători independenți pentru că aceștia să creeze puncte de procesare și să contribuie în linii mari la dezvoltarea rurală. Acești mici producători însă nu pot uh, li se interzice practic un acces la supermarketuri dacă nu ajung la un acord cu aceste lanțuri de desfacere. Și studiile au arătat că aceste alianțe de desfacere se, se raportează la cel mai mare producător al uh, respectivului produs de pe piață. Cum se poate asigura Comisia că se va pune capăt acestui comportament discriminatoriu? permițând în acest fel creșterea și dezvoltarea acelor inițiative care chiar pot aduce un aport pozitiv la dezvoltarea comunităților locale unde se află, pentru că în caz contrar riscă să fie pus în pericol întregul sprijin financiar pe care îl poate oferi Uniunea în anii viitori. Mulțumesc! Doriți uh, să oferiți un comentariu succint la această întrebare? Da, poate doar o clarificare. Nu. Uh e vorba că nu ar uh, intra în domeniul pe care îl acoperă legislația privind concurența, ar putea intra aici dacă e vorba de uh, alianțe dominante, ar intra aici la articolul 1 și 2, dacă nu există concurență în aval, dacă nu există suficientă concurență acolo, se pare că legislația din domeniul concurenței nu ar fi un instrument, însă juriștii din departamentul nostru ar argumenta că nu există necesitatea aplicării unor reguli mai stricte, deoarece concurența în sine e o forță care ar putea asigura obținerea unor bune rezultate în sine. Mulțumesc! Am ajuns în acest fel la sfârșitul ordinii de zi, la sfârșitul dezbaterii privind punctul 15. Constat însă că nu suntem uh, neapărat deosebit de mulțumiți uh, și că ne vom ocupa și pe viitor de acest subiect, mai ales în uh, cadrul dezbaterii referitoare la strategia de la fermă în farfurie, strategie deja destul de criticată. Cred că avem nevoie de, avem o nevoie ulterioară de discuție, mai ales între coordonatori. Trebuie să discutăm, trebuie să dezbatem care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție și să vedem cum putem proceda pe viitor. Bine. Trebuie să revenim acum, să ne întoarcem înapoi în ordinea de zi și, din păcate, trebuie să vă comunic că la vot sau la comunicarea rezultatelor ce privește numărătoarea, ne-am confruntat cu probleme tehnice și, din păcate, până la ora actuală nu avem la dispoziție un rezultat. Iată de ce vreau să vă propun să vă comunicăm în scris rezultatele odată ce acestea vor sosi și vreau să vă propun, având în vedere că viitoarea noastră ședință nu e chiar atât de îndepărtată în timp, ca luni să facem uh, votul final. Îmi pare rău, nu îmi place deloc, însă dacă privim cele trei rapoarte, nu e absolut necesar ca acum, neapărat, în această seară, să um, uh, facem votul final. Îmi pare rău, se mai întâmplă, uneori uh, ne lovim de probleme tehnice. Există uh, observații în acest sens, comentarii? Se pare că nu văd că entuziasmul e, entuziasmul e limitat la unul dintre raportori, înțeleg pe deplin. Trecem acum la punctul 16 de pe ordinea de zi, aprobarea recomandărilor formulate de coordonatorii Comisiei Agri. Ședința a avut loc în această după-amiază, ați primit deja aceste recomandări prin e-mail, dacă nu există observații, aceste recomandări se consideră ca fiind adoptate. Punctul 17, diverse, există aici observații, intervenții, se pare că nu. În acest caz, am ajuns la sfârșitul ordinii de zi și ne vedem cel târziu pe data de 7 septembrie la orele 16.45. Printre altele, cu domnul comisar Wojciechowski. Vă urez o seară plăcută!